Domnul președinte. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Vă rog să luați loc. Meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, Doamnelor și domnilor, în primul rând, colegul Svoboda a dorit să intervină cu privire la un punct procedural. Domnule Svoboda, vă rog. Vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor. Are cuvântul domnul deputat Svoboda. Uh, Domnule președinte, foarte pe scurt, în chiar aceste clipe, fostul președinte al Ciprului va fi înmormântat, domnul Berides. Dumnealui nu face parte din grupul nostru, dar s-a luptat foarte mult ca Cipru să devină membru al Uniunii Europene și doream să reamintesc tuturor colegilor ca o personalitate extrem de importantă care a luptat pentru apartenența Ciprului în Uniunea Europeană este înmormântat chiar aceste clipe. Vă mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule Svoboda. I-am transmis salutări familiei, uh, i-am trimis condoleanțe familiei, îmi cer scuze, uh, în nume personal și numele Parlamentului European. De asemenea, domnul uh, Ugias dorește să ia cuvântul cu privire la un punct procedural. Herr Mulțumesc, domnule președinte Schulz. Astăzi este o zi importantă pentru Parlament, dar, din păcate, în noaptea de ieri, o tornadă, un ciclon s-a bătut asupra regiunii mele, Sardinia, și asupra orașului meu mai ales. Și au murit zeci de oameni. Eu cer ca, în semn de solidaritate, dincolo de folosirea Fondului de Solidaritate, acest Parlament și uh, formulez această solicitare și numele colegilor Baraciu și Berlinguer să ne reculegem un minut pentru acești cetățeni europeni victimele acestui dezastru natural. Pentru că avem în gândul nostru, de aceea vă rog să ne reculegem un minut, domnule președinte. Domnule Ugias, mulțumesc pentru faptul că ați făcut referire la acest punct. Voi ajunge imediat și la acest aspect, pentru că doresc să mai fac câteva comunicări în acest sens. Doamna Baraciuzi, de asemenea, a dorit să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus colegul Ugeas, regiunea mea, Sardinia, Sardinia, a fost uh, devastată de ciclonul Cleopatra. 18 morți până în momentul de față. Um, și au uh, fost acoperite de apă și de noroi uh, numeroase case. În afară de exprimarea durerii și preocupării noastre, fac apel pentru că acest Parlament să insiste pe lângă Consiliu și pe lângă Comisie pentru a ne implica în reconstrucție, să se pună la dispoziție fondurile necesare din Fondul de Solidaritate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Baraciu. Instituțiile sunt prezente. Pornesc la premisa că apelul dumneavoastră a fost preluat de Consiliu și Comisie. Puneți de asemenea de la premisa că doamna Morganti, domnul Morganti, îmi cer scuze, uh, a dorit să intervină de asemenea și presupun că este vorba despre aceeași situație. Domnule Morganti. Da, domnule președinte, doresc să-mi exprim solidaritatea uh, cu locuitorii Sardiniei um, pentru că își iubesc pământul, își apără tradițiile și identitatea. De aceea mă alătur colegilor în semn de solidaritate și Parlamentul trebuie să facă tot ce este în putere pentru a-i ajuta pe locuitorii Sardiniei. Mulțumesc! Domnule Toans, cu privire la acest subiect, vă rog. Uh, Stimați colegi, într-adevăr trebuie să fim solidari cu cetățenii din Sardinia, dar haideți să fim uh, vigilenți. Este un fenomen extrem similar cu cel petrecut în Filipine Schimbarea climatică se chiar petrece sub ochii noștri și sper ca măcar unii dintre dumneavoastră să reflecteze la poziția pe care o asumă pe această temă. Vă mulțumesc! Thomas. Mulțumesc, domnule Toms. Domnule Cabada, și dumneavoastră doriți să vă exprimați cu privire la un punct procedural, vă rog. Merci, monsieur le président. Très rapidement, je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă cer foarte pe scurt să ne reculegem pentru ceea ce a spus domnul Svoboda. În alt domeniu, doi ziariști francezi au fost asasinați acum vreo 10 zile în Mali de teroriști. A fost uh, un șoc pentru opinia publică mondială și chiar ONU um, a spus acest lucru. Așa că vă rog, domnule președinte, să ținem în moment de reculegere și pentru acești ziariști sunt, pentru că aici avem două victime, informarea și opinia publică. Mulțumesc! Ich Doamnelor și domnilor, vă atrag atenția asupra unui lucru. Niciunul dintre punctele dumneavoastră nu au avut de-a face cu ordinea de zi. Și oricât de justificate ar fi fost intervențiile dumneavoastră, ele nu au fost procedurale. Am fost rugat de către colegii din diferite țări care s-au ocupat de situația din Mali, dar mai ales de un număr mare de jurnaliști. Am fost rugat să repet aici ceea ce am spus deja personal acum mai bine de o săptămână, și anume să transmit familiilor lui Gilles Dupont și Claude Vernon Um, cei doi jurnaliști francezi care tocmai au fost numiți de la France International să transmit condoleanțele noastre. Amândoi jurnaliștii și-au pierdut viața uh, pe teren în asumarea atribuțiilor sale și uh, relatând despre situația din Mali. Au fost uh, uciși cu brutalitate și au fost victime ale terorismului. Ei sunt reprezentativi pentru foarte mulți jurnaliști care își exercită profesiunea și care cad victimă războiului, uh, represiunii, oprimărilor și terorismului. Din acest motiv, minutul de reculegere pe care îl vom ține pentru aceste victime exprimă solidaritatea pe care o exprimăm față de familiile lor, dar este dedicat și tuturor acelor jurnaliști care și-au pierdut viața pentru libertatea exprimării și a informațiilor. Pentru toți cei față de care dorim să ne exprimăm solidaritatea. Ne reculegem de asemenea și pentru victimele uh, dezastrului din Filipine. Vă rog să vă ridicați. Vă mulțumesc. Comisia competentă a rectificat unul dintre textele uh, adoptate de Parlament, conform uh, procedurii noastre, acesta este adoptat. Dacă într-un interval de 24 de ore nu este înaintată nicio obiecție, atunci va fi supus votului. Textul îl găsiți pe seans on direct, iar titlul se va regăsi în, proto- în procesul verbal al acestei ședințe. Și cu aceasta ajungem la vot. Vom vota cu privire la Raportul Ivai local, fiind cu privire la cadrul financiar multianual 2014-2020. Este vorba despre un vot prin apel nominal, pentru că este necesară o majoritate calificată. Votul este deschis. Haben alle Kolleginnen und Kollegen a votat